colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Let's start by the agenda. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, considerăm că a fost adoptată. Minutes uh, of the last Procesul verbal al reuniunii noastre din 22 septembrie 2011 trebuie și el adoptat. Dacă până la sfârșitul uh, reuniunii de azi dimineață nu sunt observații, considerăm că și acesta a fost adoptat. Acum, comunicările președintelui. Această reuniune este uh, difuzată pe internet, cu excepția, bineînțeles, uh, reuniunii coordonatorilor și aveți toate documentele în dosarele dumneavoastră. Haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Situația actuală a trialogurilor în curs de desfășurare Mai întâi despre acorduri temporare pentru investiții bilaterale, adaptarea acestora având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și eu aici am fost uh, raportor ex officiu. Și am avut o întâlnire foarte rodnică. Pozițiile Consiliului și Parlamentului au devenit foarte clare cu ocazia acestei ultimei negocieri și i s-a cerut comisiei să redacteze textul care va sta la baza compromisului. Deci cred că cu ocazia următoarei întâlniri vom discuta despre acest compromis. Eu cred că acest dosar, deși era unul dificil, pentru că, ca să spun așa, punctele de vedere erau destul de divergente, am putut să progresăm mai repede decât ne-am fi așteptat la început. Apoi, știți că avem o procedură de conciliere în ce privește DCA-ul, DCE-ul, mă scuzați, S-a ajuns la stadiul amendamentelor de compromis. Echipa de negociere de la Parlamentul European și cea de la Consiliu s-au întâlnit în mai multe rânduri, însă recent membrii Comisiei DEVE din echipa de negociere au început să se exprime împotriva acordului la care se ajunsese. Nu pot să vă spun care va fi deznodământul. Oricum este o atitudine destul de neobișnuită. Raportorul nostru, domnul Scholz, nu este încă în sală, deci nu avem informații suplimentare. So let's give a second Helmut Scholz to sign the list. Îi dăm câteva clipe domnului Helmut Scholz să semneze lista de prezență și am să-l întreb dacă dorește să adauge ceva apropo de această uh, conciliere. Sau poate domnul Caspari? Domnule președinte, având în vedere faptul că Colegul nostru abia a sosit. Eu am o întrebare. Ați primit vreo veste apropo de regulament? Pentru că știți că noi l-am votat în primă lectură, uh, în urmă cu un an aproape, și Consiliul nu a reacționat. Nimeni nu a convocat vreun trialog. Deci vreau să știu dacă există vreo veste de, la Consiliu pe baza acestui dosar. Uh, as far as I know, there are no news from the Council. Președintele, din câte știu eu, nu există niciun fel de știre, niciun fel de noutate de la Consiliu și suntem cu toții surprinși. Domnul Scholz. Vă mulțumesc. Domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere, dar am participat la o altă reuniune dis de dimineață. Aș dori să vă informez că a avut loc ultima rundă a acestui trialog, domnul Brock, doamna Gol, domnul Göring, doamna Lockbiller, dumneavoastră și eu facem parte din echipa de negociere a Parlamentului și concluziile finale ar fi următoarele. S-a ajuns la un acord provizoriu, un pachet cu două instrumente care au făcut obiectul acestui dialog. I și ICI plus. E vorba de instrumentele de finanțare pentru dezvoltare și pentru cooperare. Cred că în ce privește uh, ICI-ul plus, nu putem să mergem mai departe. Au rămas două chestiuni descuse, deschise în ce privește articolul uh, 16, finanțarea și actele delegate. Există o declarație care leagă regulamentul actual de uh, perspectivele financiare ale acestui instrument uh, după, perioada de, după o perioadă de uh, funcționare de 2 ani și jumătate. Și în ce privește actele delegate, aici există o declarație succintă unde ambele părți își exprimă dorința de a mai discuta. În ce privește articolul 16, s-a adăugat o declarație la versiunea inițială a regulamentului. Acea versiune pe baza căreia noi am negociat. Deci, cum spuneam, versiunea inițială a fost îmbogățită de această declarație adițională. Pentru moment am ajuns la un punct în care am putea să fim mulțumiți de rezultatele negocierii. Chestiune mai complexă DCI. Azi după amiază va avea loc o nouă întâlnire a echipei de negociere și apoi seara o întâlnire a celor două echipe de negociere ca să știm cum vom mai uh, discuta. Iată ce pot să vă spun pentru un moment. Președintele, îi mulțumim lui Helmut Scholz pentru prezentarea sa în ce privește ICI, care este un dosar ce ține de competența noastră. Aici atât Parlamentul cât și Consiliul au ajuns la un acord și oricum noi suntem în permanență în contact cu reprezentanții grupurilor politice. Deci nu a fost greu să spunem da acestui compromis. Oricum, într-o negociere nu poate nimeni să câștige pe toate fronturile. Și cred că atât uh, raportorul cât și restul echipei va fi de acord cu mine că putem să spunem da. Oricum, nu putem niciodată să fim siguri de uh, colegii de la Comisia DEVE, pentru că de multe ori ne fac surprize. Nu vom hotărâ noi aici. Vom vedea ce se întâmplă cu ocazia întâlnirilor de azi după amiază. Continuăm. Punctul 5. Protocolul adițional la acordul privind acordul de asociere între Comunitatea Europeană și Israel. Acest protocol vorbește despre evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, prescurtat ACAA. As you know, I was, I, I'm chairman of... După cum știți, eu sunt uh, președinte, dar un președinte de rang 2, uh, însă sunt și raportor. Așa că aștept să primesc uh, orientările comisiei pentru a veni cu un proiect de raport pe acest dosar. Este a doua, al doilea schimb de vederi și dacă doriți eu uh, fie primesc din partea noastră orientări în acest dosar sau uh, trecem uh, la vot să vedem cum procedăm pe mai departe și stabilim un calendar pentru prezentarea proiectului de raport. Haideți să deschidem discuțiile. N-are nimeni nimic de spus. Lucia Enrichene, Pepe. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am avut un prim schimb de opinii, așa că vreau doar să vă reamintesc că Consiliul a aprobat acest acord uh, în mai, în concluziile Consiliului. Acordul este în primul rând uh, despre uh, apropierea legislației și despre uh, schimbul uh, de produse medicale, nu despre arme. De aceea aș încuraja colegii să ne pună la dispoziție informații pentru, și opinii pentru a grăbi uh, progresul acestui uh, dosar și trecerea sa prin Parlament cât, de, cât mai curând posibil. Știu că există și colegi care au îndoieri privind ACA, pentru că nu doresc o actualizare a relațiilor uh, cu Israelul, dar oricine uh, citește planul de acțiune stabilit cu Israelul în uh, cadrul politicii de vecinătate va vedea că uh, termenul pentru încheierea acestui acord cu Israelul era de șase ani, deci un consimțământ pentru acest acord ar însemna doar finalizarea unui uh, lucru deja început și nu o actualizare sau un uh, nou început. Cred că dacă punem acest acord pe linie moartă, aducem uh, prejudicii industriei europene de uh, medicamente. Israelul este un uh, exportator foarte important de medicamente generice și ACA ar însemna produse generice care să intre pe piața europeană mai rapid decât se întâmplă în ziua de azi. Conform anumitor studii pe care le-am văzut, ACA ar putea contribui la uh, îmbunătățirea sistemului medical din Europa și ar aduce economii uh, evaluate între 100 și 200 de milioane de euro. Deci cred că Parlamentul European ar trebui să-și dea consimțământul cât mai curând posibil. Mulțumesc! Mulțumim! Bert Lange, SND spune domnul președinte. Kader Arif. Domnule președinte, această problemă mi se pare că este această problemă revine pe ordinea noastră de zi eh, și aș vrea să știu care este poziția grupului liberal, pentru că această poziție exprimată de coordinatori uh, a fost uh, aceea de a amâna examinarea acordului privind relațiile economice între Uniunea Europeană și Israel. Și am vrea să știm dacă grupul liberal și-a schimbat uh, poziția datorită presiunilor venite din partea Comisarului pentru Comerț, care face parte din familia liberală, aș vrea să știu care este, deci, poziția grupului liberal în ziua de astăzi. Dacă această poziție s-a schimbat, grupul meu dorește, ar dori, să-l audieze pe comisarul de Hucht, care ar trebui să vină să ne explice motivele pentru care dorește să promoveze acest acord cu Israelul foarte rapid, tocmai în momentul în care doamna Ashton, uh, în ceea ce ține de răspunderea sa, presează Israelul pentru accelerarea negocierilor de pace. În momentul în care, în același timp, guvernul israelian nu renunță și, din potriva, accelerează lucrările de colonizare. Mie mi se pare sau poate am citit eu greșit, că în tratatul de la Lisabona se vorbește foarte clar despre coerența politicilor externe, coerența politicilor comerciale, politica externă în general și uh, mai ales despre respectul valorilor uh, europene. Dacă liberalii confirmă că și-au schimbat deci poziția, aș vrea ca înainte să uh, studiem dosarul pe fond să îl invităm pe comisarul de Hucht să ne explice motivele acestei schimbări și să vedem dacă doamna Ashton știe despre acest lucru. Pentru că acest tip de uh, a face politică externă ridică întrebări de natură politică, dar și juridică. Mulțumesc. Președintele, apropo, doamna Șaca de la ALDE este aici și poate răspunde. Domnule președinte, mă bucur că putem discuta direct și să nu mai ascultăm de zvonuri. Alianța Liberal-Democraților ține, uh, ține foarte mult la uh, principiile democratice și la drepturile omului. Uh, problema este însă dacă acest protocol este instrumentul cel mai corect pentru a promova aceste valori. Grupul nostru crede că suntem într-un moment în care putem propune un calendar și apoi putem analiza dosarul și îl putem vota. Uh, Robert Sturdy is <coughs> well, thank you, Chairman. I agree with... Domnule președinte, și eu sunt uh, de acord cu colega din partea liberalilor, pentru că cred că n-ar trebui niciodată să uh, luăm o static un dosar în felul acesta. Nu voi aduce argumente de ordin uh, juridic, pentru că poate nu ține de competența comisiei noastre, dar nu cred că putem, uh, repet, să uh, blocăm uh, în felul acesta un dosar. Există mm, specificații tehnice în acest acord uh, care aduc beneficii substanțiale pentru Uniunea Europeană și de aceea cred că ar trebui ca acest raport, uh, acest proiect de raport să uh, își urmeze cursul firesc cât mai curând. Maria, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ca toate celelalte dosare cu care avem de-a face și acest dosar este mai mult unul politic decât unul tehnic și este clar că e vorba de o uh, actualizare a relațiilor cu Israelul. Știu că este un dosar uh, vechi de șase ani, dar se întâmplă mereu uh, lucruri uh, noi și uh, nu știu care sunt motivele pentru care acest dosar a întârziat uh, atât de mult. Uh, acum uh, momentul este foarte oportun. Doamna Ashton încearcă să revizuiască uh, relațiile cu Israelul și cred că de aceea ar trebui să o chemăm să ne uh, prezinte rezultatele acestor eforturi. Uh, pentru a ne asigura că ele merg în direcția corectă. Cred că n-ar trebui să ne grăbim, ar trebui să așteptăm și să vedem cum avansează acest proces. Mulțumesc, președintele. Domnul Caspari. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu sunt sigur că am înțeles tot ce s-a spus de către colegii mei am auzit că a fost, prezent, a fost criticat uh, comisarul de Hucht pentru avansarea acestui dosar. Dar trebuie să spun că dosarul a fost uh, avansat de Comisia Europeană în integralitatea sa. Doamna Ashton este a familiei social-democrate în Europa și ea este responsabilă pentru coerența politicii externe europene. De aceea, cum se face că socialiștii ar sprijini această propunere În fond am votat în Strasbourg recent uh, în legătură cu uh, problema palestiniană, dar de fapt propunerea venea de la același vicepreședinte al Comisiei Europene pe aceeași temă și de aceea mă întreb cum se face că socialiștii din comisia noastră sprijină o propunere a Comisiei Europene, dar nu pe cealaltă care vine tocmai de la același comisar. De fiecare dată când comisarul de Hucht a fost invitat uh, să vorbească în fața comitetului nostru, a venit, dar doamna Ashton nu. Și ea nu a fost niciodată în fața noastră, de aceea cred că ar trebui să ne asigurăm că doamna Hucht vine în fața noastră pentru a putea discuta aceste lucruri cu ea și a obține răspunsuri. Vreau să știm cum se face că ea a pus acest acord pe uh, agenda acestei comisii pentru a obține aprobarea noastră. Sandy. Domnul Lange. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Domnule Caspari, Cred că sunteți de acord că nu ar trebui să mergem mai departe cu acest dosar și că întâi ar trebui să audiem pe comisarul de Hucht și pe doamna Ashton, să invităm împreună în fața comisiei pentru a vorbi despre coerența politicii europene față de Israel. Dacă vă înțeleg corect, înseamnă că, vă, sunt, că sunt într totul de acord. Înainte de a merge mai departe, trebuie să ne oprim și să analizăm lucrurile, pentru că procesul de pace în Israel face pași foarte mărunți și noi ar trebui să uh, sprijinim acest proces. De aceea, cred și eu că ar trebui să invităm ambii comisari uh, pentru a discuta despre coerența politicii noastre externe. Kader J'adore Daniel Caspari. Îmi place foarte mult de Daniel Caspari. Este destul de amuzant să ne gândim că ne aflam în relația în care ne aflam cu doamna Ashton. Încercăm să facem politică. Dacă sunteți de acord, atunci putem să invităm pe amândoi. Dacă nu există acord asupra acestui aspect, atunci trebuie să ne gândim care este poziția comisiilor uh, în cauză și să ne gândim la un consens politic. Apoi trebuie să ne gândim cum să, merg, cum să avansăm în acest dosar în fond. Aceasta este propunerea grupului meu. Nu putem să iubim toți comisarii la fel. Am o propunere concretă. Am să le permit tuturor să vorbească. Am patru cereri de luare de cuvânt. Aș dori să aud care este opinia dumneavoastră cu privire la propunerea făcută de domnul Kaderarif în ceea ce privește ca înainte să trecem la comisarul de Hucht și comisara Ashton, avem această propunere, așadar aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Domnul Caspari. Cred că trebuie să ne asigurăm că ne înțelegem cum trebuie. Aici este vorba de o coerență a politicii de securitate și politicii externe în Uniunea, Europeană. în Uniunea Europeană. Să punem sub semnul întrebării socialiștii care doresc să vorbească cu domnul de, Gu- de Hucht. Eu mă gândesc la faptul că avem de a, de a vorbi despre un acord cu Israelul. Am lucrat deja la acordul cu privire la pescuit cu palestinenii și în altul reprezentat al Comisiei, doamna Ashton, Sunt de părere că dacă ne îndoim de propunerile comisiei, atunci ar trebui să emitem o opinie cu privire la acordul cu Israelul. Cerem comisiei um, să emită de asemenea opinie cu privire la acordul ACA. Astfel vom putea avansa. Indiferent de ce s-a spus, eu sunt pentru ideea de a invita pe cei doi comisari să discute cu noi și să vorbească despre coerența politicii de comerț și a politicii externe. Aici nu este vorba doar despre Israel și despre teritoriul palestinian. Eu cred că această coerență este o problemă mai mare. Nu pot fi decât de acord cu cei care vorbesc despre coerența politică, dar în acest caz atunci haideți să fim cu adevărat coerenți. Nu este vorba doar să stabilim o coerență între diversele domenii de competență, ci aici este vorba despre un subiect eminamente politic și foarte sensibil. Prin urmare, sunt de părere că poziția colegilor socialiști este cu totul și cu totul de înțeles, este o chestiune foarte importantă ar trebui să ne punem întrebarea care este situația concretă pe teren. Nu este vorba de jocuri între grupurile politice, să invităm pe comisar sau nu. Aici este chiar este vorba despre poziția Uniunii Europene cu privire la un subiect extrem de sensibil într-o zonă foarte sensibilă. Așadar, nu sunt de acord cu domnul Lang, colegul meu, domnul Lang, care spune că există uh, o reaprindere a procesului de pace. Nu există proces de pace. Acest lucru este dramatic și de aceea ar trebui luat acest lucru în considerare în Comisia pentru Comerț Internațional. Avem nevoie de o discuție cu, dacă este posibil, trei comisari. Domnul Fiulă, care se ocupă de politica de vecinătate în sudul Europei Dumnealui este competent în această regiune. Așadar, probabil că ar trebui să invităm pe toți trei. Vicepreședintele Comisiei plus cei doi comisari. Astfel, vom putea discuta despre o veritabilă politică coerentă a Uniunii Europene în această regiune cu statele partenere. Vă mulțumesc! Domnul Sterling. Dacă ar fi să ne luăm după logica doamnei Corpa, atunci mi se pare că avem standarde duble. Avem pe masă și raportul palestinian pentru agricultură și pescuit. Sunt de părere că deja suntem părtinitori. Anumite grupuri politice susțin o parte și alte grupuri politice susțin altă parte. din punctul de vedere al principiilor, nu văd nicio diferență. Amândouă ar putea fi mm, refuzate. Să mergem mai departe. Cu cât se implică mai mulți oameni, cu atât este mai complicat. Vă mulțumesc. Domnul președinte, domnul Șaca. Doamna Șaca. Este o listă minunată a posibilor invitați la această comisie cu privire la ca să vorbească despre politica UE. Cred însă că este important să fim sinceri cu noi înșine și să ne dăm seama unde este vorba de o discuție tehnică și unde este vorba de o discuție politică. Care sunt mizele în joc? Este important pentru credibilitatea noastră și este important pentru consecvența noastră să nu confundăm lucrurile. Sunt subiecte foarte sensibile, dar să nu uităm care este poziția noastră. Domnul Anif, Arif. Nu sunt mai pentru, nu sunt mai uh, în favoarea unui lucru sau în defavoarea alteia. Sunt de părere că ar fi periculos să avem o astfel de abordare între noi. Uh, eu cred că ar trebui să abordăm întrebarea din următorul punct de vedere. Este o întrebare tehnică, este o chestiune tehnică. Să nu ne ocupăm de recunoașterea statului Israel, de presiunile asupra noastră de a recunoaște, asupra raportului de forțe care există în zona respectivă. Uh, Europa are un rol important în procesul de pace, indiferent de poziția Europei. Eu sunt pentru o Europa cu greutate pe scena politică și care poate să influențeze situația în această zonă geopolitică. Este așadar un, o chestiune politică. Trebuie să examinăm problema din toate punctele de vedere. Să îi primim pe cei trei comisari despre care am amintit și să discutăm cu ei. Astfel vom avea o dezbatere cât mai cuprinzătoare. Astfel vom putea să ne dăm seama cum putem avansa în acest caz, pe fond. Eu nu vă cer nimic mai mult. Nu vreau să ne facem procese de intenție unii altora, gândindu-ne că unii sunt proști și alții uh, contra. Așadar, avem o întrebare procedurală înainte de o întrebare de substanță. Trebuie să știu cum vom proceda. Există propunerea domnului, Cad- domnului Caderarif conform cărea, înainte să avansăm, trebuie să ascultăm trei comisari. Astfel, vom putea lua în considerare toate aspectele acestei chestiuni. Am nevoie să luăm o decizie cu privire la această chestiune procedurală, nu-i așa? Cine este pentru Este o problemă procedurală. Țineți minte. Propuneți ce anume? Ce anume propuneți de fapt? Fie facem un vot și atunci trebuie rezervat timpului pentru voturi. Fie uh, este vorba de o procedură o întrebare procedurală, spune domnul președinte, care trebuie hotărâtă într-un moment de către coordonatori. Lăsăm lucrurile așadar așa cum sunt. În ceea ce privește chestiunea de substanță, există două opinii deocamdată, dacă înțeleg bine. O opinie este aceea de a acorda consimțământul și alta este de a nu-l acorda. Nimeni nu a propus așadar să respingă consimțământul. Domnule Caspar, propunerea mea era să cerem afet să vină și ea cu o propunere. Cum văd colegii în afet toate aceste chestiuni adiționale? Domnule președinte, cu siguranță AFET trebuie să își prezinte calendarul. Astfel vom putea da o opinie. Doamnelor și domnilor, vom uh, propune AFET un calendar ca să ne prezinte opinia lor. În funcție de decizia coordonatorului cu privire la procedură, voi prezenta un calendar pentru întregul dosar. E în regulă? Da, bine, mulțumesc. Let's move to item 6. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. extinderea acordului dintre Comunitatea Europeană și Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile. Este o extindere a dispozițiilor acordului actual de parteneriat și cooperare. Este a treia oară când discutăm despre acest dosar. Și acum trebuie să discutăm despre un proiect preliminar de raport. Este a doua examinare a acestui proiect preliminar. Raportorul nostru este domnul Cutaș de la grupul socialiștilor și democraților și îi dau cuvântul. Însă, înainte, doresc să vă informez că Excelența sa, domnul ambasador al Uzbekistanului, a hotărât în nenumărate rânduri să nu accepte invitația noastră de a veni la comisie și mi-a scris spunând că până la urmă dorește să vină, dar să nu-i se pună întrebări. Și că uh, uh, ar putea eventual să fie înlocuit de un uh, um, adjunct. Noi am spus că nu, ar fi un precedent periculos dacă am accepta un asemenea precedent. Noi l-am invitat pe dumnealui la această comisie. Prin urmare, l-am rugat să-mi trimită o declarație în scris. Declarația există, v-a fost trimisă și acum cunoaștem poziția oficială a Uzbekistanului. Sau cel puțin a reprezentanței Uzbekistanului pe lângă uh, Uniunea Europeană. Acum dau cuvântul raportorului nostru, domnul Cuta. Așa aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, îmi pare rău că nu am putut să avem acest schimb de opinii cu domnul ambasador. Este a treia oară când îl invităm și este evident pentru toată lumea că nu își dorește să aibă un dialog cu noi. Ați primit deja declarația lor scrisă și trebuie să mai spun că am avut ocazia să mă întâlnesc cu domnul ambasador. El a încercat să îmi explice mai mult sau mai puțin situația și anume că Uzbekistanul nu mai vinde bumbac pe piața de materii prime internațională, că tot bumbacul se vinde la Tashkent, pe piața de la Tashkent, și când am vorbit despre misiunea independentă de monitorizare a uh, Organizației Internaționale a Muncii în țara sa, și da, când am întrebat dacă va ține cont de raportul UNICEF-ului, pentru că este singura organizație internațională care este prezentă în Uzbekistan, nu am avut neapărat o reacție. Însă eu nu cred că UNICEF-ul poate să înlocuiască această comisie de monitorizare din partea um, din partea um, Organizației Internaționale a Muncii. Știți că UNICEF-ul și-a prezentat punctul de vedere în ce privește Uzbekistanul și deși au observat modificări pozitive, au mai spus că mai rămân multe de făcut pentru a face să dispară munca forțată a copiilor. Deci aceasta era poziția UNICEF-ului. Între timp, am mai primit avizul Comisiei AFET la raportul nostru interimar și a fost un aviz votat cu o mare majoritate. Personal, cred că dacă ne dorim să găsim o soluție, trebuie să continuăm. Domnule președinte, e bine să ascultăm și părerea comisiei. Știu că și dumnealor s-au întâlnit cu ambasadorul. Pentru mine însă lucrurile sunt uh, limpezi. Nu există dialog cu partea uzbecă deocamdată. Președintele, domnul Filip Cuison, din partea comisiei, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă aduceți aminte când am discutat despre această chestiune la sfârșitul lunii august, V-am anunțat că pe 7 septembrie urma să ne întâlnim cu ambasadorul Uzbekistanului. Această întâlnire făcea parte din efortul nostru în urma um, conferinței uh, la nivel înalt de la OMI pentru a uh, um, deschide dialogul cu Uzbekistanul. Și există două lucruri care trebuie spuse. Mai întâi i-am spus, domnule ambasador, că trebuie să demareze un dialog cu comisia dumneavoastră pe tema muncii copiilor. Apoi, am cerut cu fermitate Uzbekistanului să accepte această misiune de monitorizare din partea uh, OMI. Domnul ambasador s-a angajat să discute cu Parlamentul European și cu alte entități europene pe tema muncii copiilor. Și ne pare rău să constatăm că nu s-a întâmplat așa și că domnul ambasador nu a dorit până la urmă să vină. În ce privește echipa de monitorizare a Organizației Internaționale a Muncii, cred că Uzbekistanul a înțeles foarte bine că noi țineam mult la această echipă. Și știu că domnul ambasador a transmis acest mesaj autorităților de la Tashkent, care acum se gândesc dacă să o accepte sau nu. În luna august, Uzbekistanul a trimis un raport către OMI în ce privește implementarea prevederilor convenției, uh, în ce privește munca copiilor și a oferit și un plan de acțiune care a fost adoptat în septembrie, al cărui scop este să se uh, să garanteze aplicarea convențiilor OMI semnate recent de uh, Uzbekistan. Iar faptul că UNICEF-ul uh, are o reprezentanță la Tashkent ar fi o dovadă a faptului că ei nu refuză cooperarea cu instituțiile internaționale și au oferit date biroului UNICEF-ului și le-au dat posibilitatea să facă observații în ce privește folosirea copiilor în timpul perioadei de recoltare a bumbacului. În plus, Comisia va urmări îndeaproape Uh, felul în care se va desfășura recoltarea bumbacului în acest an. Știți că am deschis o delegație la Tashkent și așteptăm informații din partea acestei delegații și din partea ambasadelor statelor membre prezente acolo. Ultimele vești ne arată că ar exista o anumită îmbunătățire a situației, dar nu putem decât să fim sceptici până în momentul când nu vom vedea exact cum se desfășoară recoltarea bumbacului. Deci să fie foarte clar pentru toată lumea că echipa de monitorizare a OMI în Uzbekistan va fi elementul cheie care va dovedi că situația este pe uh, cale de a se îmbunătăți în Uzbekistan. Și ne vom uh, uh, intensifica eforturile pentru a convinge Uzbekistanul să accepte această misiune. Dacă Organizația Internațională a Muncii consideră că ar fi un lucru bun, noi am putea să trimitem propria noastră echipă la Tashkent ca să discutăm despre aceste aspecte, de exemplu la sfârșitul lunii octombrie. Vreau să subliniez faptul că atât Parlamentul cât și Comisia uh, uh, evaluează situația din Uzbekistan cu toată atenția și dau, uh, uh oferă ocazia autorităților uh, locale să ia măsuri. Noi trebuie să tăiem de la rădăcină acest fenomen al folosirii muncii copiilor și să dispară motivele pentru care se folosește mâna de lucru a copiilor. De exemplu, faptul că um, recolta bumbacului nu este mecanizată. În acest sens, de asemenea, trebuie să depunem eforturi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune președintele, o declarație care ne ajută mult. Acum dau contul doamnei Copa din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia AFET a trimis un mesaj foarte important Uzbekistanului, stipulând că noi nu mai acceptăm, nu ne mai mulțumim cu declarații din partea guvernului, ci că vrem să vedem fapte. Și această echipă de monitorizare a OMI este o condiție ține cu anon înainte de a mai extinde domeniul de acoperire al acordului în vigoare și vrem să vedem o schimbare a mentalității în ce privește munca copiilor. Domnule președinte, sunt ferm convinsă de faptul că acest aspect al muncii copiilor este un test pentru felul în care noi înșine ne respectăm valorile. Și înainte de a uh, uh, continua cu acest acord, trebuie mai întâi, și rog acest lucru pe raportor și pe comisie, trebuie mai întâi să primim ceva concret din partea Uzbekistanului. Domnul Murphy din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, este uh, neplăcut că nu avem uh, un reprezentant al ambasadei aici și nu-l avem nici pe domnul ambasador. Oricum putem să uh, ghicim ce ar fi spus dumnealui, bazându-ne pe declarația scrisă pe care am primit-o. Ei se ascund în spatele argumentului că au ratificat această convenție a OMI și că nu vor mai folosi munca copiilor. Dar vedem foarte bine că există o prăpastie între uh, declarațiile scrise și uh, punerea în aplicare a acestora pe teren. Ei spun că, datorită reformelor, Acum toată producția agricolă și recoltarea bumbacului este în mâinile sectorului privat, dar adevărul este că pe teren nu așa se întâmplă uh, um, uh lucrurile. Există o cotă alocată fiecărui district și până la urmă fiecărui copil de către stat. Și E adevărat că poți să plătești pe cineva să muncească în locul tău, dar aceste cote există, deci este o presiune exercitată asupra oamenilor. Eu am citit rapoarte din partea Crucii Roșii din Uzbekistan acum că suntem în mijlocul uh, sezonului de recoltă și uh, ei ne arată încă o dată că se folosește munca forțată. De exemplu, iată o scrisoare trimisă de un student unui post de radio, când el spune avem nevoie de ajutor, suntem tratați uh, ca pe vremea um, taberelor de uh, muncă forțată de pe vremea nazismului, suntem obligați să mergem pe câmp încă de la ora 4 dimineață și nu putem nici măcar să ne plângem pe lângă profesorii noștri. Pentru că profesorii nu, nu fac decât să apere sistemul. Copiii sunt trimiși pe câmp de la 5 dimineața și ajung în pat numai la ora 10 seara și în fiecare zi trebuie să recolteze 75 de kilograme de bumbac. Și cum spuneam, uh, sistemul este în continuare apărat, se consideră că este normal să se folosească munca copiilor, deși uh, este un sistem care funcționează cu, prin utilizarea brutalității și a forței. Deci, atâta timp cât nu se schimbă nimic concret, nu putem să continuăm cu acest dosar. Domnul Caspare, din partea PPL. Stimați colegi, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus. Eu aș vrea să mă refer la alineatele 5 și 8 din avizul AFET, pentru că cred că dumnealor ne-au dat niște uh, indicații deosebit de clare despre calea de urmat ceva trebuie să se modifice în această uh, țară. Nu mai putem să uh, acceptăm uh, starea de fapt, dar, pe de altă parte, nu trebuie să ne amăgim. Nu putem să ne echipuim că totul se va schimba de astăzi pe mâine. Și ar fi bine să spunem autorităților uzbece ce anume așteptăm de la ei. Ar fi bine să ne spună domnul raportor cum va ține cont de aceste puncte, uh, deci 5 și 8 din avizul AFET în raportul dumnealui. Doamna Birda din partea ALDE. Uh, uh, Mulțumesc. La ultima întâlnire am sprijinit ideea de a-l invita pe domnul ambasador aici și cred că ar trebui, ar fi corect să-i dăm uh, ocazia să ne vorbească. Dânsul are să nu facă acest lucru. Am primit în schimb această declarație scrisă și uh, în josul primei pagini se spune că legislația uh, uzbecă prevede că vârsta minimă pentru angajare e 16 ani îl spune acest lucru. Iată, avem dovada și în scris că se uh, încalcă drepturile copiilor aici și nu înțelegem de ce uh, oamenii care uh, uh, îi duc pe copii la muncă forțată pe câmp, uh, la cules de bumbac, nu sunt aduși în fața justiției. În același timp, Acum suntem în plină campanie de recoltare și dacă întârziem uh, cu o decizie, pierdem ocazia, va trebui să mai așteptăm încă un an. Și uh, personal uh, am ajuns la capătul răbdării. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a le da o, o șansă corectă de a, de a se explica, dar cred că deja uh, au fost uh, destul de uh, neciopliți cu noi și uh, nu mai putem să așteptăm. Președintele, mulțumesc. raportorul, mulțumesc uh, colegilor pentru ceea ce au uh, spus. Sunt de acord cu domnul Caspari, sunt deschis să iau în considerare părerea AFET, avizul AFET dar pentru că termenul uh, pentru amendamente este vineri, uh, vă rog uh, să veniți cu amendamente pe care sunt gata să le discut și să găsim o soluție de compromis, pentru că cred că este în interesul comisiei noastre să avem un aviz bun, echilibrat. Așa cum am spus data trecută, sunt o persoană pozitivă, sunt o persoană deschisă, încerc să găsesc o uh, soluție, sunt uh, în favoarea morcovului, nu a bățului. <clears throat> și uh, din păcate, în dialogul cu Uzbekistan se pare că e nevoie și de amenințări. Președintele. Se pare că avem uh, susținere um, majoritară pentru acest uh, dosar. Uh, termenul pentru amendamente este 14 octombrie la prânz vom vota acest raport pe 22 noiembrie. Domnul președinte, a închis microfonul. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Trecem acum la sistemul de preferințe tarifare generalizate. Raportorul domnul Fielner de la PPE. a depus un document de lucru care se găsește în dosarele dumneavoastră. Și vom discuta acest document. De aceea dau acum cuvântul domnului raportor Christopher Fielner pentru a prezenta documentul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să procedăm astfel. Nu vreau să parcurg întregul document, pentru că, după cum știu, după câte știu eu, colegii mei l-au citit în ultimele zile și unii dintre ei uh, m-au și abordat cu întrebări, de aceea nu vreau să vă oblig să-l mai ascultați o dată. Doar pe scurt aș vrea să spun că în acest document am încercat să uh, Um, despart, să împart această propunere în mai multe blocuri, mai multe cărămizi pe care trebuie să le analizăm și asupra cărora trebuie să decidem. În unele părți propunerea Comisiei este bună, dar mai este și loc de modificări. Și apoi uh, am să vă spun care sunt aceste uh, blocuri și am să aștept uh, comentariile colegilor, vreau să știu care este părerea lor și cum cred ei că ar trebui să rezolvăm anumite aspecte. Acest document uh, este de fapt o bază de discuție și mai puțin uh, o orientare a căii de urmat. În primul rând, uh, m-am referit la acoperirea uh, la, la sfera de aplicare, la țările incluse în acest uh, program, ar trebui să avem o abordare sistematică a uh, programului de preferințe tarifare. și a trebuit să luăm în considerare cifrele puse la dispoziție de Banca Mondială în legătură cu uh, venitul uh, mediu din uh, țările incluse în acest program. Însă, orice sistem am folosi, acesta ar trebui să fie unul foarte sistematic și uh, predictibil. Apoi trebuie să ne uh, aplicăm asupra problemei uh, produselor incluse. Trebuie să decidem care sunt cele mai relevante produse. Mai ales că în propunerea Comisiei o grămadă de state sunt lăsate pe din afară și ar trebui de aceea să vedem care sunt produsele sensibile sau care nu sunt uh, în cadrul acestui uh, regulament. Următoarea problemă ar fi uh, cea a cea a ieși din, uh, din uh, programul GSP este uh, cea a graduării Uh, conform Comisiei, această um, chestiune ține doar de uh, o adaptare din uh, mers. Ar, iarăși trebuie să vedem dacă decidem că acest principiu este corect sau nu și să vedem dacă cifrele, noile praguri propuse corespund realității din țările care ar gradua. Ă, următoarea problemă e cea a programului de ă, GSP Plus al ă, preferințelor tarifare generalizate. Aici avem două noi țări care ar putea utiliza acest program. Personal, cred că este important ca noi să facem acest program GSP Plus mai atractiv pentru că s-ar putea spune că uh, acest sistem de preferințe este pus în aplicare pentru că suntem noi amabili. Însă GSP Plus este un program din care și noi avem de câștigat, nu numai ceilalți. De aceea, țările care îndeplinesc aceste uh, standarde care sunt membre ale convențiilor enumerate ar trebui să se bucure de mai multe avantaje. Și trebuie ca noi să facem acest program GSP Plus încă și mai uh, atractiv. El este deja mai bun decât GSP simplu, dar trebuie să vedem dacă Um, beneficiile suplimentare sunt uh, suficiente sau dacă ele uh, se aplică în uh, țările pe care noi le dorim în acest program. Pentru că este inutil să punem la dispoziție niște beneficii, niște preferințe și nimeni să nu profite de ele. Eu nu sunt foarte interesat să intru în uh, convenția celor 27, să schimbăm lista și nu știu dacă am putea uh, vreodată să ajungem la finalul acestei uh, discuții dacă deschidem subiectul. Cred că lista comisiei poate fi uh, modificată cu o țară în plus sau în minus, dar nu uh, fundamental. Sigur că există pe acea listă convenții pe care nici țara mea Suedia nu le-a ratificat și atunci cum am putea noi cere ca alte țări să o facă? Dar trebuie să ne concentrăm pe atractivitatea acestui program. Trebuie să vedem dacă e suficient de atractiv sau dacă nu cumva e prea atrăgător. La punctul 6 mă refer la garanții. Cred că orice am face e important să avem garanții eficiente iar Comisia a consolidat, cred eu, aceste garanții. Trebuie să hotărâm dacă aceste garanții sunt suficiente, dacă unele dintre ele poate sunt uh, inutile și am să trec peste punctul 7 în legătură cu comitologia. Dacă aveți comentarii, sigur, sunt binevenite, dar vreau să mă refer la punctul 8, durata de reglementare. Durata de aplicare a acestui regulament. Comisia a propus uh, permanentizarea acestui regulament, un termen la nesfârșit. Uh, acest lucru poate nu sună bine uh, la noi. Ar trebui să putem revizui acest program la un moment dat și ar fi interesant să vedem care este și părerea dumneavoastră. Deci am să repet. Avem acoperirea de țară, acoperirea de produs, graduarea, GSP+, garanțiile și uh, durata regulamentului, uh, timpul de aplicare. Cred că astea sunt problemele principale la care trebuie să uh, reflectăm Abia aștept să aflu ce cred uh, colegii mei uh, încotro ar trebui să ne îndreptăm în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Documentul de lucru poate fi un instrument foarte util <clears throat> pentru lansarea dezbaterii. Și acum dau cuvântul lui Robert Sturdy de la ECR. Thank you, Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum vă așteptați, sunt de acord cu aproape ori totul ce a spus Christopher. Într-o oarecare măsură aș dori să felicit și Comisia. După cum a spus uh, el, nu a fost o hotărâre foarte ușoară pentru comisia să se hotărească ce țări sunt incluse pe listă. Eu mă pot gândi la câteva, că, câteva țări care ar putea să rămână pe listă și câteva țări care ar trebui scoase de pe listă. Dar dacă am apuca această cale, atunci n-am mai ajunge niciodată la o soluție. Câteva griji pe care le am eu se referă în primul rând la formula de graduare. În opinia mea, în forma sa curentă, această formulă beneficiază mai degrabă statele bogate, de exemplu, Elveția. Am anumite griji cu privire la metoda în care a fost uh, aplicată procedura de graduare la această țară. Comisia a spus că țările care au graduat de la GSP vor fi competitive. În opinia mea, s-a încercat ajungerea la un punct comun, dar nu suficient. Aș dori să pun o întrebare foarte directă Comisiei. Încă de când am fost ales în acest Parlament, am făcut parte din comisiile pentru comerț. Am fost întotdeauna de opinie că comerțul este mai bun decât ajutorul. De aceea cred foarte mult în GSP. Cred că ar trebui să ne punem banii în acest program. Ar putea comisia să îmi explice? Și este o întrebare foarte simplă. Următorul lucru. Dacă s-ar uh, analiza cantitatea de ajutor oferit prin uh, ajutor direct, și dacă s-ar analiza cantitatea de ajutor oferită țărilor în dezvoltare, cine este adevăratul beneficiar? În opinia mea, practic, dacă le dai țărilor bani, nu le scoți niciodată din sărăcie. Dacă le oferi însă oportunități de comerț, atunci aceste țări au ocazia de a se scoate singure din sărăcie. De aceea cred eu în comerț. Astfel, țările vor putea să ia hotărâri de unele singure și să, și să avanseze. Îmi dau seama că s-ar putea să fie o întrebare dificilă pentru comisie. Când ai bani, nu știi uh, decât în teorie unde ajung acești bani, dar în practică este mai greu. După cum a spus Cristofor, avem cu toții îndoiel cu privire la ce țări ar trebui să beneficieze de aceste fonduri și ce țări nu ar trebui să beneficieze de aceste fonduri. Eu susțin raportul lui Christopher, voi uh, adăuga câteva amendamente minore, dar în general grupul nostru susține acest raport. Mulțumesc. Domnul, președinte spune domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu domnul Sturdy în ceea ce privește aceste aspecte. Comerțul poate să favorizeze dezvoltarea. Prin urmare, ar trebui să creăm un sistem care să favorizeze această dezvoltare. Să luăm în analiză mai îndeaproape criteriile care intră în uh, acest sistem de, pre, de sisteme tarifare preferențiale. Anumite țări s-au dezvoltat și ar trebui probabil să ne închipuim un acces modular la ajutor. Sunt de părere că nu ar trebui să punem toate țările în aceeași categorie în cadrul GSP-ului. Apoi, GSP Plus. Sunt de acord cu utilizarea unor criterii mai largi în așa fel încât țările să fie încurajate să respecte criteriile economice și sociale durabile. Ar mai trebui însă să existe o verificare mai bună. Am văzut cazul statului Sri Lanka. După o lungă și foarte complicată procedură de verificare, statutul de GSP Plus a fost, i-a fost retras acestui stat. Trebuie optimizată această evaluare Cred că în acest sens Parlamentul poate juca un rol novator. Ajung astfel la o altă chestiune. Garanțiile. Aduceți-vă aminte de acordul cu Corea de Sud. Am vorbit uh, foarte mult despre clauze de garanție. Am schimbat câmpul de aplicare al garanțiilor. S-a precizat că în cazul unei colaborări foarte strânse între Parlament și Comisie, atunci vor putea exista măsuri de garanție. Domnul Green spune, domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i adresez felicitări colegului nostru Fielner. În ceea ce privește criticile aduse dificultății de a termina lista, listele de țări. Am câteva precizări de făcut. În cea... aș dori să adresez câteva întrebări comisiei. În ceea ce privește Pakistanul și Filipinele, acestea ar putea deveni țări eligibile. Întrebarea este însă următoarea. Comisia se va limita la semnarea unor convenții internaționale pentru a considera că, de exemplu, Pakistanul sau altă țară respectă drepturile sau va exista totuși o oarecare anchetă pentru a se determina adevărul acestor afirmații în cadrul Pakistanului ne gândim la terorism. Un alt aspect, o altă întrebare pentru Comisie. În ceea ce privește practicile condamnabile, există situația în care se retrage sprijinul acordat unei țări care impune tarife la export anumite tarife la export pot să protejeze resursele naturale sau industriile care sunt în um, faza incipientă. Eu nu înțeleg de ce Comisia consideră că aceasta ar fi o practică necinstită, având în vedere că ar putea fi o practică care încurajează dezvoltarea. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, domnule Murphy. Cred că discuția anterioară despre Uzbekistan ne-a arătat faptul cât de important este să verificăm lucrurile în mod independent. De asemenea, cred că întrebarea esențială în această chestiune este aceea criteriilor. Trebuie să fim conștienți de faptul că schimbarea criteriilor va avea anumite efecte asupra țărilor. Acestea vor trece la GSP sau vor pierde statutul de GSP+. Să vorbim despre industria făinii în Ecuador. Aici sunt angajați aproximativ 300.000 de oameni în această industrie și acești oameni ar fi afectați dacă s-ar schimba statutul de GSP al Ecuadorului. Domnule președinte, să continuăm acum cu comisia. Vă acord cuvântul. Domnul Fielner. S-ar putea să am două întrebări. În primul rând, cu privire la graduare. Pe de o parte, comisarii au schimbat pragul. Cel puțin când analizezi cifrele, este mai greu de graduat. Aceasta însă s-ar putea spune că este o consecință a faptului că am înlăturat multe țări trebuie să rămână același efect. Pragul așadar ar trebui să fie schimbat pentru a exista un sistem GSP mai mic. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că pe lângă acest lucru, grupele de produse au fost de asemenea micșorate. Astfel, există mai multe precizie în graduare nu se graduează mm, în întreg sectorul textil, ci probabil într-un caz, de pildă, de la cerceafuri. Aș dori să întreb Comisia dacă va fi mai ușor să se gradueze dacă se restrâng sectoarele. Schimbarea categoriilor de produse. Cum interacționează aceasta cu procesul de graduare? Care va fi primul produs care va fi uh, graduat? mi așa mi se pare logic în cazul în care se restrâng categoriile. Anumite produse vor ieși din sistem. Apoi ceva ce a spus Robert și m-a pus pe gânduri. Robert a spus și sunt de acord că în ceea ce privește ajutorul există diverse forme de ajutor, dar când mergi într-o țară ajutată se găsesc foarte multe mașini scumpe. Cred, bineînțeles, că este mai bun comerțul, dar există anumite preferințe. Știm oare exact care țări vom, vor uh, avea de câștigat după ce sunt înlăturate aceste celelalte țări? Să presupunem că scoatem din listă Ecuadorul. Acest lucru înseamnă neapărat faptul că un alt beneficiar GSP va folosi respectivele preferințe și va exporta înspre Europa? Faptul că Ecuadorul a fost scos din listă va însemna însă că SUA va începe să exporte mai mult în Europa? Înainte ca o propunere ca aceasta să ne fie înaintată, există anumite calcule, trebuie să existe anumite calcule. Știm clar că totalul preferințelor nu va fi utilizat de țări din afara sistemului GSP, ci de către alte țări care, vor, care rămân în sistemul GSP. Aș dori să ascult comentariile Comisiei cu privire la acest aspect. Încă un lucru cu privire la GSP de data aceasta. Există două țări la ora actuală care au potențialul de a deveni membre în GSP, Filipine și Pakistanul. Eu personal sper că toate țările din GSP vor dori să ratifice cele 27 de cele 27 de convenții, să devină cu toate state ratificante. Uh, dar există oare state care cu un mic impuls vor ratifica încă câteva convenții și vor fi următoarele state pe listă? Cred că putem stabili un sistem care va fi atât de atrag- atrăgător încât vor exista 5 sau 7 țări, nu doar două, care doresc să facă parte din GSP+. Există așadar țări care se află la limită și ar putea să facă parte din GSP Plus dacă ar depune încă puțin efort. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule, pre domnule președinte, permiteți-mi să fac câteva remarci cu privire la acest aspect, deoarece mă interesează și pe mine. În ceea ce privește comerțul, prima noastră prioritate o reprezintă interesul economic al Uniunii afacerile, lucrătorii, consumatorii și așa mai departe. Apoi, sistemele preferențiale unilaterale presupun acces uh, duty-free pentru bunurile produse, uh, provenind din alte țări. Acest lucru înseamnă că bunuri provenind din alte țări vor uh, fi în concurență cu bunurile din uh, Europa. Aceste bunuri însă nu sunt um, la fel cu cele produse de Europa. Apoi, sistemele preferențiale unilaterale sunt împotriva regulilor MFM. Conform acestor reguli, reguli nu trebuie acordate privilegii sau și nu trebuie afectată egalitatea cu care sunt tratate diversele state. preferințele la comerț ar trebui să fie excepții cu privire la, în ceea ce privește mm, acoperirea de produse, acoperirea pe țări și așa mai departe. Apoi, dacă se oferă preferințe unilaterale, atunci ar trebui să cerem ceva în schimb. Există anumite, anumite condiții pentru aceste preferințe unilaterale condițiile ar trebui să fie un element esențial în uh, oferirea de preferințe de acest gen. Uniunea Europeană are un sistem GSP extrem de generos. În general, sunt de acord cu abordarea Comisiei. Reducerea acoperirii pe țări, și concentrarea beneficiilor oferite în cazul țărilor care au uh, nevoie. În acest caz este vorba de țările cele mai sărace. Trebuie să ne asigurăm de asemenea, în opinia mea, că impunem condiții. Mă întreb dacă nu trebuie oare să, trecem, să mergem mai departe de propunerea Comisiei. De exemplu, ar trebui să oferim preferințe în țările unde există pedeapsa capitală? Pedeapsa capitală este împotriva concepțiilor UE. Ar trebui oferite preferințe țărilor care nu au semnat tratatul de neproliferare a armelor nucleare? Ar trebui să oferim preferințe la comerț țărilor care nu au semnat statutul de la Roma pentru Curtea Penală Internațională? Iată câteva întrebări la care aș dori să primesc un răspuns. Sunt întrebări pe care le adresez și Comisiei. Comisie, aveți așadar câteva întrebări de la domnul Sturdy, de la domnul Fielner și de la mine. Francisco Perez, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum înțelegeți prin ce trebuie să trecem noi ca să pregătim o propunere echilibrată și care să ne împlinească obiectivele. Poate că nu voi reuși să răspund la fiecare întrebare pe care ați adresat-o astăzi. De aceea însă, noi vă trimitem și vă și arăt ca să vedeți că există pachete de informații actualizate și pachete de întrebări adresate frecvent și răspunsuri la aceste întrebări. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Dacă aveți anumite întrebări, nu ezitați să ne contactați. Ca să mă ocup de întrebări, să începem cu întrebarea domnului Murphy. Conform acesteia, ajutorul și comerțul ar fi două, două aspecte contradictorii. Noi credem că ajutorul va crește oportunitățile țărilor sărace de a exporta. Dacă reușim să concentrăm ajutorul în așa fel încât acestea să ofere mai multe putere, înlăturând, de exemplu, constrângerile impuse asupra capacității, atunci am putea să um, obținem rezultate ideale. La momentul actual, lucrăm la o propunere pentru dezvoltare care va încerca să avanseze lucrurile în așa fel încât a menționat domnul Sturdy, cum să combinăm ajutorul și comerțul în așa fel încât să se obțină un rezultat optim. Mai departe, au fost adresate câteva întrebări cu privire la criteriile pe care le propunem. Este vorba de criteriile prin care facem diferența între cei care nu au practic nevoie de preferințe și cei care chiar au nevoie. Abordarea noastră în această chestiune este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că criteriile sunt obiective, de încredere și acceptate la nivel internațional. Îl voi cita pe domnul Morera. În președinte, noi ne aflăm aici uh, sub anumite constrângeri juridice, având în vedere legea OMC. Există diverse posibilități, dar indicatorii nu au fost întotdeauna obiectivi, nu au fost întotdeauna compleți cu privire la diversele țări din listă. Dacă mai doriți să discutați pe marginea acestui subiect, nu uitați acest aspect. O altă întrebare cu privire la monitorizare și GSP+. Pregătind acest nou regulament, ne-am bazat pe lecțiile pe care le-am învățat uh, în cazul Sri Lanka. Aveți perfectă dreptate, au existat lipsuri. De aceea încercăm să ne ocupăm de aceste probleme la toate nivelele. În ceea ce privește țările care urmează să intre în sistem, o mare problemă pe care am uh, întâlnit-o a fost aceea că nu ne-am putut da seama ce înseamnă implementare eficientă. A fost greu să ne dăm seama cum să implementăm acest criteriu. Acest criteriu în cele din urmă a fost uh, clarificat în propunere. Ulterior, țările au putut să ratifice convenția Însă noi am înlăturat uh, acea ușiță legală prin care țările puteau să ne împiedice munca de monitorizare. Dacă vă gândiți că poate ratificarea simplă nu este suficientă, atunci am mai adăugat o condiție conform căreia orice țară care nu respectă principiile convenției, atunci nu va putea să intre în sistem. Acest lucru reflectă dorința noastră ca sistemul să fie bazat pe stimulente. Niciuna dintre aceste țări nu poate să fie ca Norvegia, prin stimulente însă le putem aduce mai aproape de situația Norvegiei. Vom veni la Parlament și la Consiliu nu la trei ani, ci la doi ani, ca să vă prezentăm uh, situația fiecărei țări și apoi ne vom putea folosi nu doar de informații din partea agențiilor de monitorizare, ci și de informații din partea altor agenții, alte surse de încredere. Sperăm așadar că aceste lucruri vor uh, înlătura grijile dumneavoastră. În ceea ce privește impactul pe sectoare, am împărțit categoriile de produse pe care le avem la ora actuală într-o modalitate mai detaliată. Temerea este următoarea. Se va ajunge la mai multe graduări? Nu vă pot da un răspuns la această întrebare ar fi necinstit din partea oricui să, fac, să dea un astfel de răspuns. Ceea ce vă pot spune este că singurul efect pe care l-am constatat până în prezent este că va exista o degradare. Va fi vorba de Vietnam în ceea ce privește mai multe produse din piele. Un aspect foarte important și s-a vorbit despre Ecuador. Astăzi, de astăzi, Ecuadorul va fi încă parte din sistem. Ecuadorul însă devine, în cel concetul, o economie cu venituri um, mijlocii către înalte, cu un venit pe cap de culuitor din ce în ce mai mare. Dacă timp de trei ani la rând Ecuadorul va rămâne în această categorie, atunci se va considera că nu are nevoie de sistem preferențial. Subliniez trei ani la rând. Nici o țară nu se va trezi de pe o zi pe alta afară din sistem. Trebuie să constatăm o tendință de creștere în cursul celor trei ani și astfel Ecuadorul nu se va mai afla în, sub pragul necesar ieșirii din sistem. Apoi, în ceea ce privește ieșirea unor țări din uh, listă, uh, le va ajuta oare pe celelalte țări? Analiza noastră de impact ne-a arătat următorul lucru. Vor exista stimulente pentru cele mai puțin dezvoltate țări și țări cu economii cu venit uh, mic să exporte înspre Europa. Totuși există anumite alte țări care s-ar putea să obțină beneficii uh, nu exclud situația prezentată anterior. Dar nu, acest lucru ne interesează. Pe noi ne interesează că atâta vreme cât oferim ajutor ă, țărilor care au nevoie de ajutor, atunci merită. Nu vă voi prezenta toate aspectele tehnice ale analizei de impact, însă dacă se constată o potrivire între țările care, în ceea ce privește produsele la export, între țările care au ieșit din listă și țările care au rămas în listă, atunci se constată că va rămâne suficient uh, spațiu de manevră pentru țările care au rămas în listă. Un alt aspect privește condițiile. Este important de subliniat faptul că respectăm uh, regulamentul OMC. În ceea ce privește GSP-ul, s-au pierdut anumite elemente din caz într-o reuniune în care India a um, pus pe masă anumite chestiuni legate de sistemul GSP+. OMC-ul ne permite să facem diferențieri, însă conform nevoilor financiare și comerciale ale beneficiarilor. Atât am de spus pentru moment. Vă invit încă o dată să ne adresați întrebări dacă aveți. De asemenea, dacă aveți uh, sugestii, vă rog să ne le prezentați. Fjellner, final remark. This has been a very... Domnul Fellner, concluziile, vă rog, a fost o discuție plină de elemente. Da, credeți-mă că acum încep să am emoții, pentru că majoritatea colegilor îmi spun că sunt pe calea cea bună și nu sunt obișnuit. Mă, sunt mai obișnuit cu remarci de genul că undeva ceva am greșit. Da, dar poate că măcar o dată nu m-am înșelat. Aș vrea să spun ceva apropo de ce a, a declarat și domnul președinte. Nu este numai o pură dezbatere ideologică, deși ideile sunt importante pentru noi. Ați spus clar că facem comerț ca să ne protejăm interesele. Da, aș putea să fiu de acord. Asta facem și apoi trebuie să avem avem păreri diferite despre ce anume facem, cum o punem în practică și dacă este bine sau nu. Dar pentru acest caz precis, aș spune că în ce privește sistemul preferințelor generalizate, eu nu mă aștept ca acest sistem să ne protejeze, protejeze interesele economice. Din potrivă, acest sistem a fost conceput pentru a sprijini țările cu de dezvoltare, pentru a le da mai multe e, eh, oportunități de a face comerț. Este ideea de bază al acestui sistem și trebuie să fim de acord cu ea, pentru că altfel cred că ar trebui să redactez un alt raport. Ar trebui să mă întreb ce ar trebui să aibă de câștigat importatorii, exportatorii, dar eu mă întreb dacă cu adevărat prin acest sistem ajutăm țările care au nevoie de sprijin. Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit despre sistemul de preferințe unilaterale. Da, e adevărat că acest sistem este un sistem de preferințe unilaterale. Da, trebuie să obținem ceva în schimb, dar atunci nu mai spui că este unilateral, atunci sunt negocieri cu caracter comercial, deci nu mai spunem că sunt preferințe unilaterale. Dar având în vedere faptul că aceste țări sunt sărace, cred că pot să le dau ceva fără să le cer nimic în schimb. Deci cel puțin țările care fac parte din sistemul GPS. Dar pentru cele din GPS Plus, acolo da, acelor țări cred că putem să le cerem ceva în schimb. Trebuie să le cerem să fie niște state moderne care aplică statul de drept, care au dreptul muncii nu neapărat uh, uh, ceva cu, cu mm, profit economic, nu, dar totuși să le cerem ceva care să aibă efecte pozitive și cred că prin intermediul uh, mm, sistemului GPS Plus putem să mărim influența uh, Uniunii Europene în lume. Atunci când a spus comisia și evaluarea lor arată că atunci când am uh, scos aceste 18 țări din sistemul uh, GPS, le-am dat uh, spațiu de manevră. Sunt de acord, dar dacă nu se va întâmpla astfel, rămâne de văzut cum va, care va fi rezultatul votului, atunci vreau să știu cum vom proceda. Apoi, eu mi-am propus ca proiectul meu de raport să fie gata până la sfârșitul lunii noiembrie și să putem să-l dezbatem pe data de 8 decembrie. Cine, oricine dintre dumneavoastră dorește deja să discute cu mine, să ne întâlnim la o cafea, este binevenit. Vă mulțumesc, spune președintele. Am programat următoarea discuție uh, pe baza proiectului preliminar de raport pentru data de 8 decembrie. Trecem acum la punctul 8 de pe ordine de zi, relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Canada. În numele comisiei noastre este pentru mire o onoare să urez bun venit domnului David Blackett, care David Plunkett, mă scuzați, care este ambasadorul Canadei pe lângă Uniunea Europeană. Este pentru prima oară când dumnealui vine la comisia noastră, deci bine ați venit, stimate domn. În trecut am avut privilegiul de a discuta cu predecesorul dumneavoastră. De asemenea, am discutat și cu domnul Ferhel, care este uh, negociatorul șef uh, din partea Canadei pentru acordul SETA. Președintele uh, solicită atenția sale. Sării. Așa cum știți, Parlamentul a votat uh, la începutul anului o rezoluție despre relațiile comerciale dintre UE și Canada. Noi urmărim îndeaproape derularea pentru că la sfârșitul întregii proceduri va trebui să ne dăm avizul. Apoi, Comisia noastră a hotărât să trimită o delegație în Canada în viitorul apropiat, în același context. Practic, după ce va avea loc următoarea rundă de negocieri. Și sperăm să fie un bun cadru de discuții uh, cu administrația și cu părțile interesante, interesate la Toronto și la Ottawa. Avem circa 40 de minute la dispoziție pentru acest punct de pe de zi. Vă dăm cuvântul uh, excelență. Aveți uh, pe puțin un sfert de oră la dispoziție. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați adresat uh, invitația de a veni astăzi aici. Am fost numit de curând de la Bruxelles și mă bucur să pot să fiu prezent astăzi aici, dar trebuie să vă spun că este pentru a treia oară când mă ocup de relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Canada. Știți că aceste negocieri se ocupă de două aspecte principale, așa numitul acord SETA și acordul de parteneriat strategic și ne așteptăm ca uh, în urma negocierii acestor acorduri relațiile noastre să fie mai strânse. Negocierile uh, uh, SITA sunt o prioritate pentru uh, guvernul nostru pentru că ne așteptăm să existe un mare potențial de creștere economică. În aceste vremuri de criză economică, un acord cât mai complet uh, între Uniunea Europeană și Canada ne va permite să avem mai multe investiții, un volum mai mare de schimburi comerciale și, prin urmare, să creăm locuri de muncă. Uniunea Europeană și Canada uh, sunt împotriva protecționismului și uh, s-au angajat pe calea deschiderii cât mai largi a piețelor. Dacă acest acord va fi semnat, vom trimite un mesaj lumii întregi despre cât de uh, mare este potențialul liberalizării complete a comerțului. În plus, ne vom apăra valorile comune uh, și democrația. Ne bucurăm de faptul că delegația acestei comisii se va deplasa în Canada la începutul lunii noiembrie, astfel încât relațiile noastre să uh, se uh, aprofundeze. Și sper că întâlnirile dumneavoastră de la Toronto și de la Ottawa vă vor permite să vă faceți o idee mai clară despre economia Canadei și că veți avea ocazia să vă întâlniți și cu guvernul central și cu guvernele teritoriale și cu administrațiile locale și cu companiile oamenilor de afaceri, puteți va exista cât mai multe oportunități de colaborare între Uniunea Europeană și Canada. Aș vrea să încep discutând despre relațiile comerciale actuale și negocierile în curs de desfășurare. Știți cu toții care sunt datele statistice. Comerțul bilateral este cât se poate de solid. În anul 2010 uh, au existat exporturi din Canada de 49 de miliarde de dolari uh, canadieni și um, exporturi de asemenea în jur de uh, 50 de miliarde și știți că investițiile europene în uh, Canada sunt de 149 de miliarde, iar uh, viceversa sunt de 294 de miliarde. Deci, cum vedeți, niște performanțe economice solide și o bună gestionare financiară. Toată lumea a avut de uh, beneficiat de pe urma faptului că în Canada sectorul financiar, sectorul bancar uh, este într-o foarte bună stare de funcționare. Nu am avut de suferit de pe urma uh, crizei financiare mondiale. Ați văzut că um, revista Financial Magazine a spus că Canada este țara pe, pe primul loc în clasamentul uh, locurilor în care merită să faci investiții. Noi ținem foarte mult la performanțele de pe piața economică. Ne ca să ajungem cât mai repede la finalizarea uh, uh, negocierii acordului uh, CITA, CITA, mă scuzați, având în vedere că uh, totul a început în anul 2009 și că de atunci ne-am întâlnit de 8 ori. Deja am reușit să trecem dincolo de multe puncte divergente, iar șefii echipelor de negociere merită să fie felicitați pentru atmosfera foarte propice în care se desfășoară aceste negocieri și pentru viteza cu care ele avansează. Știm că următoarea perioadă este una uh, primordială pentru viitorul acestor negocieri și eu am tot încrederea în aceste echipe de negocieri. Sper ca până în anul 2012 să reușim să le încheiem atât uh, guvernul central cât și guvernele teritoriale se implică pe de-a întregul pentru ca aceste negocieri să fie un succes. Este pentru prima oară când uh, toate aceste entități sunt implicate în negocierea unui acord comercial. Din câte am înțeles, dumneavoastră vă veți întâlni pe puțin cu, reprezenta- cu reprezentanția un, a măcar unui guvern provincial și veți vedea ce rol joacă ei în aceste negocieri. Există de asemenea sprijin din partea comunității de afaceri din Canada pentru acest acord. Sectorul privat este consultat în mod frecvent și informat de progresele făcute în timpul negocierilor și am înțeles că dumneavoastră vă veți întâlni cu mai mulți uh, reprezentanți ai patronatului uh, din uh, Canada și reprezentanți ai marilor companii canadiene pentru că ei vor spune care sunt interesele lor în cadrul acestor negocieri. S-au uh, creat mai multe grupuri de uh, consultanță unde uh, implicăm cât mai multă lume, cât mai multe părți interesate pentru a le ține la curent și aici vorbesc inclusiv de organizațiile societății civile. Și cred că în timpul vizitei dumneavoastră veți avea ocazia să discutați cu ai unor asemenea grupuri de interese. Most ambitious and complex negotiation. Acest acord reprezintă cel mai ambițios, cel mai ambițios proiect de negociere după cele cu Statele Unite și Mexic din 92. E vorba de angajarea în liberalizarea relațiilor comerciale și dacă reușim vom câștiga acces privilegiat pe piețele uh, noastre, vom crea locuri de muncă și vom consolida eforturile globale de liberalizare a comerțului în ceea ce privește negocierile privind acordul strategic de parteneriat, am început uh, procesul de negociere cu o primă uh, rundă la Ottawa, acum două săptămâni. A fost o primă întâlnire importantă a șefilor delegațiilor care și-au prezentat uh, mandatele și uh, au stabilit punctele de plecare pentru aceste negocieri. Noi dorim să ridicăm relațiile UE-Canada la un nou nivel prin recunoașterea amplorii relațiilor noastre comerciale și a profunzimii acestora multă vreme de, din 1959 când am semnat primul astfel de acord și avem nevoie de o actualizare a relațiilor pe baze noi și modernizate. Cum putem atinge acest obiectiv? Noi uh, ne dorim un uh, acord care să permită uh, noi ne dorim un document concis, dar care să uh, fie util sta, șefilor de state pentru uh, proiectarea, pentru încurajarea nu numai a uh, relațiilor comerciale, ci și pentru promovarea valorilor pe care le împărtășim pentru promovarea uh, siguranței, uh, securității internaționale, a drepturilor omului și așa mai departe. În același timp, trebuie să ne asigurăm că acest acord nou și sperăm novator va facilita încheierea altor uh, tratate uh, pe viitor, pentru că nu ne dorim să punem în niciun fel uh, vreo piedică dezvoltării pe viitor a relațiilor noastre. Ca două economii avansate și democratice, Canada și Uniunea Europeană au o relație foarte solidă și această, în această relație, sigur, există și probleme în care opiniile noastre uh, sunt divergente, dar trebuie să lucrăm împreună, să cooperăm <clears throat> și să uh, uh identificăm toate Uh, aspectele acestor probleme, trebuie să fim, ne asigurăm că deciziile pe care le luăm se bazează pe informații credibile și pe fapte, pe realități. Uh, există și probleme în discuție, în dezbatere, precum uh, gazele de șist, în care părerile noastre uh, diferă uh, și aș vrea să clarific uh, faptul că nu ne opunem obiectivelor directivei privind calitatea combustibililor. De fapt, sprijinim aceste obiective prin reducerea emisiei de gaze cu efect de seră însă credem că industria care exploatează uh, gazele de șist în Canada a fost uh, uh, criticată pe nedrept. Și adeseori produsele acestei industrie au fost importate de către Uniunea Europeană. Emisiile de gaze cu efect de seră ale acestei industrii au fost reduse în ultimii ani cu 29%. Această industrie creează uh, ocazii economice, creează locuri de muncă pentru canadieni, dar și europeni. Guvernul nostru va continua să promoveze această industrie ca fiind o sursă sigură și etică de energie pentru uh, toată lumea și uh, nu uh, vom înceta să ne protejăm interesele împotriva oricăror măsuri discriminatorii. Suntem de asemenea foarte dezamăgiți că Uniunea Europeană a ales să pună restricții pe comerțul cu produse din produse din vânătoarea de foci deși și în acest domeniu avem uh, norme foarte riguroase. Suntem uh, hotărâți să protejăm uh, în continuare sănătatea umană și mediul, dar trebuie ca și Uniunea Europeană să recunoască interesele noastre economice care reflectă realitățile comerțului internațional. În într-o relație atât de complexă precum uh, cea dintre noi, este inevitabil să apară și dispute, dispute dar aceste dispute nu ar trebui să ne distragă de la uh, obiectivul principal și numai acela al consolidării relațiilor economice. În, uh, nu în ultimul rând, trebuie să vorbesc despre relația noastră cu Parlamentul European. Lucrăm împreună pentru a uh, încheia aceste două acorduri de uh, două procese de negociere. Canada, în schimb, continuă să țină legătura cu Parlamentul European, cu comisiile și cu membrii Parlamentului și își asumă angajamentul de a uh, extinde aceste relații și pe viitor. Uh, de-abia aștept să mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră, cât mai mulți dintre dumneavoastră pe viitor și să vă vorbesc despre relațiile dintre uh, Uniunea Europeană și Canada. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi pentru această introducere. Haideți să dăm cuvântul acum membrilor Comisiei, începând cu raportorul permanent, pentru că avem acum un raportor permanent pentru uh, relațiile comerciale. Peter Stașni de la PPE se ocupă de relațiile cu Canada. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador de semnat. Bun venit la Uniunea Europeană. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră și sper ca acest uh, sufix uh, desemnat să dispară în curând, astfel încât să fiți uh, să intrați uh, în, în miezul problemelor, să vă puteți implica mai mult în uh, negocierea acordului SITA și a celui de parteneriat strategic. Așa cum a spus domnul președinte, am fost uh, recent confirmat în funcția de raportor pentru acordul SITA, deci cred că vom discuta și vom colabora uh, intens. Uh, sperăm ca rezultatul să fie unul foarte bun și benefic ambelor părți, pentru că sunt pe deplin de acord cu uh, ceea ce ați spus în uh, declarația introductivă. Sunt uh, foarte multe lucruri de uh, obținut de ambele părți. Uh, a, trecem uh, Uh, foarte rapid peste problemele, peste um, capitolele la care nu avem uh, nicio uh, problemă și ajungem la chestiunile în care părerile noastre sunt divergente. Cred că în proporție de 99% acordul SITA este deja negociat. Ați mai vorbit despre o zonă delicată, vorba de gazurile de uh, șist uh, și uh, produsele din foc. Sunt de acord că aceste subiecte nu ar trebui să se pună în calea unui succes al negocierilor în cazul acordului SITA. Celelalte zone de negociere care sper că vor fi rezolvate în curând, la runda care începe săptămâna viitoare, pentru că peste o lună delegația noastră va veni în Canada și sperăm să contribuim și noi prin discuțiile pe care le vom avea acolo la succesul uh, negocierilor, pentru că acest acord trebuie încheiat uh, cât mai curând posibil. Am auzit deja câteva opinii negative care veneau din partea unor persoane care sunt în favoarea amânărilor și tergiversărilor, dar eu nu sunt de această părere și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a vedea acest acord încheiat uh, cât mai curând posibil. Nici noi de fapt, și noi ne dorim să punem la dispoziția celorlalți să arătăm lumii un exemplu care să demonstreze că protecționismul nu este calea de urmat și că acest uh, acord uh, pe care îl negociem va fi capabil să stimuleze creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea economică și apropierea dintre noi. Ne va ajuta să fim mai productivi și mai eficienți uh, în uh, lumea comerțului internațional și va contribui mai mult la promovarea valorilor umaniste și a democrației. Pentru că uh, țări precum Statele Unite, Canada, uh, zone precum Uniunea Europeană trebuie să contribuie la uh, trebuie să contribuie în mod responsabil la stabilitatea lumii și la promovarea democrației. Mm, personal nu am întrebări punctuale pentru că mi-a plăcut foarte mult uh, declarația noastră introductivă și vă spun încă o dată că sunt uh, deschis pentru colaborarea noastră pe viitor. Încă o dată bun venit la Uniunea Europeană. Acum Uh, trebuie să dau prioritate raportorului permanent și raportorului permanent din umbră. Uh, vreau să știu dacă vreun raportor din umbră dorește să ia cuvântul. Da, de la alte, doamna Cochmarin. Da, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ambasador, pentru că ați venit să discutați cu noi și să ne faceți această declarație atât de clară și de deschisă care este și o evaluare a stadiului actual al negocierilor. Sunteți conștienți de faptul că Parlamentul European uh, de la Tratatul de la Lisabona încoace trebuie să își dea acordul asupra acestor, uh, tratate, uh, acestor înțelegeri internaționale și e bine să fim la curent cu stadiul negocierilor. dar aceste informări nu au fost uh, întotdeauna conforme cu prevederile tratatului. Cred însă că acum este clar pentru toată lumea că uh, acordul este unul esențial pentru relațiile economice dintre Uniune și Canada. Canada este un partener extraordinar de important în uh, comerț, în ceea ce privește industria, serviciile, agricultura și în orice alt domeniu. Este esențial să ajungem la uh, Uh, o finalizare a negocierilor cât mai curând. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost atât de deschis uh, în ceea ce privește problemele controversate, precum exportul de produse de focă. Uh, acest lucru este foarte drag, acest subiect e foarte drag multor cetățeni europeni și Parlamentului European. De curând a trebuit să fac curat, ca o anecdotă vă spun, în biblioteca bunicilor mei și am găsit o petiție din 1970 care cerea membrilor Parlamentului European să interzică uh, produsele din focă pe piața europeană. În ultimii ani uh, a explodat această uh, problemă și în plenul uh, Parlamentului s-a discutat uh, această problemă la Strasbourg. Deci iată că problema se bucură de foarte multă atenție în rândul cetățenilor și a parlamentarilor. Există teama că în relațiile comerciale acest uh, element care nu este esențial ar putea pune probleme dacă nu găsim un compromis. Văd că domnul președinte îmi face semn, am să mă opresc aici și aștept răspunsul dumneavoastră. Începem să rămânem în urmă cu programul, așa că am să vă rog să vă, limită, să vă limitați timpul de vorbire la două minute de acum încolo. Să continuăm cu domnul Sturdy, care este raportorul din umbră. Domnul Sturdy, vă mulțumesc, domnule ambasador. Am câteva întrebări scurte. Poate că este o întrebare mai bună pentru comisie, dar aș dori să știu care este situația precisă la ora actuală cu privire la acordul cadru care se negocia, negociază în paralel cu SITA. Aici este vorba de aspectele politice. Apoi, domnul Cogru și cu mine, s-ar putea să fim uh, de acord un pic cu ceea ce privește focile. Am petrecut o săptămână în sânul unei familii de inuiți și am văzut cum aceștia apărau mediul. Ei controlau și protejau mediul mai mult decât oricine. Apoi, agricultura întotdeauna a fost o problemă spinoasă. Sunt foarte mulțumit că progresăm în acest sens. Să nu spuneți uh, Comisiei de Agricultură că am zis că facem progrese, că probabil vor împușca, dar am constatat că în s-a să lucrează la anumite proiecte care ne-ar putea beneficia foarte mult. Mă refer aici la rapița care fixează azotul. Vă mulțumesc să continuăm și la ceilalți membri ai acestei comisii. Începem cu domnul Marti, de la SND. Mulțumesc, domnule președinte, zice domnul Marti. Bun venit, domnule ambasador. Nu Mă surprinde faptul că schimbarea ambasadorilor a coincis și cu schimbarea politicilor. În primul rând, ați um, pledat pentru o abordare științifică. În opinia mea, din punct de vedere științific, Există dovezi cu privire la daunele asupra mediului. În ceea ce privește focile, sunt de acord cu doamna Koshmer. Aici probabil că nu este vorba neapărat de o problemă științifică, ci de moralitate. Europa se gândește la chestiunea moralității și mi se pare improbabil să se, semne, să se semneze un acord de liber schimb cu Canada, în vreme ce Canada a avut probleme cu OMC-ul în ceea ce privește uh, focile. În ceea ce privește inuiții, mi se pare uh, o non-problemă, deoarece inuiții nu sunt supuși um, embargoului asupra focilor. Apoi, exista chestiunea produselor farmaceutice. Informațiile care, pe care le am eu îmi arată faptul că standardele pentru proprietate intelectuală din uh, Europa ar crește foarte mult mm, costurile pentru sănătate ale canadienilor. Dacă aceasta este situația, atunci de ce ar accepta canadienii această situație? Vă mulțumesc, zice domnul președinte. Helmut Scholz de la GUE. Sper că vom putea continua dezbaterile foarte apropiate cu privire la parteneriatul economic dintre UE și Canada. Am și eu câteva întrebări în ceea ce privește cooperarea într-un sens mai larg. El, um, aceasta este afectată de către acordul de liber schimb. Astfel aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că săptămâna trecută Comisia a atras atenția asupra normelor de protecție a mediului. Așadar, acum este vorba de o componentă a acquis comunitar aveți standarde înalte și un nivel de protecție în achizițiile publice. Așadar, ambele părți au realizat multe în acest sens și în interesul cetățenilor. Cum considerați dumneavoastră că acest acord va sprijini aceste realizări foarte importante de ale ambelor părți și nu le va împiedica. În ceea ce privește directiva pentru calitatea combustibilului, pe 5 octombrie s-a Comisia a spus că dacă această directivă va fi um, va întâmpina probleme la OMC. Senatorul John Fraser a spus că se teme că, parla- că parlamentarii nu sunt incluși suficient incluși în procesul de negocieri. Domnul președinte, vă mulțumesc. Îl felicit pe domnul um, ambasador pentru numirea sa. Aș dori să fac câteva câteva precizări cu privire la ceea ce a declarat. A tot spus Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. Aș dori să aduc aminte că nu este o țară, ci este o Uniune din 27 de state care concurează. Există oameni care și-ar dori ca Uniunea Europeană să fie ceva mai mult de atât, dar nu se poate. Domnul Fielner a vorbit despre acordurile de schimb și a spus că acestea sunt o metodă prin care se poate utiliza mm, puterea soft. Eu mă pun aceste idei. Comerțul nu are altceva de a face decât, comer- decât cu comerțul. Comerțul nu ar trebui utilizat prin drept metodă de a mm, înainta agendele politice ale anumitor persoane. Domnule ambasador, vă bucurați de sprijinul grupului meu. Încă un aspect de care probabil nu știți. Marea Britanie a avut un acord de schimb cu Canada, stabilit în 1930 de la Ottawa. Acest uh, acord s-a pierdut în 1975 când Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană. Mulți oameni au spus că Marea Britanie este dezavantajată din punct de vedere comercial de către Uniunea Europeană. În încheiere, voi spune că am observat când ați spus că în Canada băncile sunt supuse unor, regla, unor regulamente foarte bune și sunt bine capitalizate. Dacă a, oricare dintre aceste condiții s-ar aplica și în Uniunea Europeană, ar fi foarte bine. Domnule președinte, spune, comerțul este o competență exclusivă a Uniunii Europene, conform tratatelor. Marea Britanie face parte din tratat, este o parte a tratatului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului ambasador pentru faptul că se află cu noi. În primul rând, cu privire la actul pentru energie ecologică de la Ontario. Care este impactul acestui act în negocierile SITA? Comisia poate considera acest act foarte nefavorabil. Sau guvernul canadian ce părere are cu privire la acest act. În ceea ce privește apa potabilă, care este poziția Canadei în cadrul uh, SITA? Apoi, achizițiile, oferta de achiziția Canadei cuprinde și

cu Canada. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să iau cuvântul în calitatea mea de vicepreședinte a acestei delegații de relații interparlamentare cu Canada și să nu uit și uiți că fac parte și din Comisia de Agricultură, dar fi fără grijă, Robert, nu am de gând să spun aici lucruri ucigătoare. Domnule ambasador, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, pentru faptul că ați acceptat să veniți atât de repede după ce ați fost numit. După ce ați ascultat pe colegii mei, cred că vă veți da seama că acest gen de întâlnire este foarte importantă. Vedeți că avem nevoie un acord bilateral pentru că uh, negocierile din lumea de la Doha nu progresează. Noi încercăm să negociem cu dumneavoastră pentru a ajunge la un rezultat ce va fi mulțumitor pentru ambele părți. Am avut ocazia să vizitez de mai multe ori țara dumneavoastră, să mă întâlnesc cu reprezentanții autorităților, deci pot să spun că cunosc puțin uh, uh, situația, iar această exploatare a, a um, uh, petrolului de uh, și din șisturi bituminoase, uh, um, am putut eu însă să le văd aceste zăcăminte și felul în care se face exploatarea lor și sunt conștientă de argumentele organizațiilor ecologice. De asemenea, credeți-mă că la Comisia de Agricultură am urmărit de aproape dezbaterea despre produsele uh, din uh, carne sau din blană de focă, dar trebuie să fiți conștienți de faptul că populația de foci este excedentară, că sunt mult prea multe foci pentru uh, uh, ca să spun așa, cantitatea de hrană disponibilă în, uh, în um, ocean. Deci să ne gândim la toate aspectele. În acest acord comercial, protecția mediului și protecția uh, animalelor este o prioritate, dar oare nu există și alte aspecte, să spunem, drepturile omului, care ar trebui să fie prioritare? Uh, pentru că să nu uităm că atunci când negociem alte acorduri comerciale, le trecem sub tăcere. Cred că avem nevoie de o negociere cât se poate de echilibrată și vă mulțumesc frumos că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul azi dimineață. Catherine Beard, nu erați pe listă, dar vă dau totuși cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care urează bun venit, domnule ambasador, la Bruxelles. Așa cum puteți vă dați seama, uh, sunt și eu britanică și avem uh, o, o relații istorice foarte vechi între Regatul Unit și Canada. Însă nu sunt neapărat de acord cu observațiile uh, uh, domnului Dartmouth despre Regatul Unit. Și eu nu înțeleg de ce unii susțin că cele patru țări care fac parte din Regatul Unit al uh, Marii Britanii uh, se descurcau mai bine înainte ca uh, să fie aderat la Uniunea Europeană. Am avut acest acord comercial în 1932, intervine domnul Dartmouth și l-am pierdut în 1975. Dacă îmi puteți da ocazia să vorbesc, spune vorbitul. Am negociat propriul nostru acord comercial. În 1975 el uh, nu a mai uh, fost în vigoare și acum negociem un nou acord bilateral între Uniunea Europeană și Canada și trebuie să saltăm acest lucru. Eu cred că trebuie să ținem cont și de argumentele științifice Comisia și mulți deputați europeni uh, împărtășesc acest punct, același punct de vedere în ce privește exploatarea acestui petrol de șist, dar este o, ceva complet aparte de uh, această negociere comercială. Eu aș vrea să spun ceva despre uh, accesul la apă, la apă potabilă. Uh, și cred că atingem aici și alte uh, aspecte precum drepturile omului. Președintele, vă rog frumos să uh, uh încheiați. Dar acordurile comerciale țin cont de uh, drepturile diferitelor uh, uh, populații. Eu vreau să știu în ce fel drepturile uh, mai multor populații și mai ales dreptul la apă potabilă vor fi afectate de acest acord comercial. Uh, președintele, domnule ambasador, aveți ocazia să răspundeți, dar nu mai aveți atât de mult la dispoziție uh, ca la începutul discuției noastre. 10 minute. 10 minute vă vor fi de ajuns, întreabă președintele. Da, am să încerc, spune domnul ambasador să dau răspunsuri succinte. Unele sunt întrebări uh, capcană. Pot să vorbesc foarte repede despre acordul cadru. În timpul primei runde de negocieri, cele două delegații au hotărât să schimbe uh, numele acordului negociat Uh, să nu se mai numească acordul cadru, ci uh, um, acord de parteneriat strategic. Deci e pur și simplu o decizie luată de către echipele de negociere, dar oricum discutăm despre acest acord cadru. Cred că vor mai exista și alte aspecte de denumire. În ce privește această directivă Field Quality Directive în limba engleză. Despre, mă scuzați, Fuel Quality Directive, calitatea combustibililor. Cum spuneam, noi am vorbit deja despre uh, petrolul din șisturi bituminoase, am spus că uh, este uh, o sursă uh, discriminată și că um, um, atitudinea Uniunii Europene nu este argumentată uh, științifică. Și știți că noi nu suntem singurii care exploatăm acest gen de resurse, este mai, mai este exploatată și în Angola și în, în Nigeria și acest gen de petrol are emisii mai scăzute de dioxid de carbon și noi suntem de acord cu obiectivele globale de scădere a, a, a emisiilor de dioxid de carbon, dar eu cred că trebuie să vizăm toate a, uh, sursele de combustibil fosil sau care emit uh, uh, dioxid de carbon și nu numai această singură sursă. Dacă măsurăm Uh, conținutul de hidrocarburi din uh, combustibilii cei mai folosiți, o să vă dați seama că nu petrolul din șisturi bituminoase uh, este cel care are cel mai mare conținut de hidrocarburi. Am adus un depliant cu mai multe informații care vă oferă date concrete și cifre uh, uh, pentru a apăra uh, această sursă de combustibil. În ce privește produsele de, pe bază de carne și de blană de focă, timp de două sau chiar trei săptămâni pe an, um, acolo, în funcția pe care o ocupam înainte în Canada, trebuia să mă uit la oameni care demonstrau în fața geamurilor mele și cerau interzicerea vânătorii de foci. Dar trebuie să știți că activitatea aceasta este considerată ca fiind una sustenabilă și profitabilă pentru că este uh, ca un fel de formă de uh, um, um, o activitate, este o activitate de subzistență pentru foarte multe familii în uh, Canada. Și oricum noi am depus plângere împotriva Uniunii Europene pe lângă OMC din cauza faptului că dumneavoastră ați interzis importul de produse pe bază de focă. Așa cum știți probabil, în timpul negocierilor, fie ele bilaterale sau multilaterale, țarii, țările au puncte de vedere divergente, chiar și prietenii nu se înțeleg uh, tot timpul și apoi urmează să vedem care din aceste puncte divergente sunt uh, justificate, sunt întemeiate sau nu? Așa se va întâmpla și cu um, acest uh, aspect. Canada își va apăra drepturile și noi vom apăra vânătoarea de foci ca fiind, cum spuneam, o activitate tradițională uh, și durabilă în Uh, Canada, dar noi nu vom lăsa um, acest aspect să stea în calea construirii unui parteneriat economic uh, solid între țările noastre. Apoi, în ce privește uh, energia în general, noi sprijinim ideea uh, energiilor regenerabile. Pe data de 7 septembrie 2011 a existat o videoconferință și noi ne-am exprimat acordul în ce privește ultimele uh, evoluții ale negocierilor uh, în cadrul de înțelegerilor pe care le avem la OMC, dar încă o dată noi nu vom folosi aceste două dispute în curs la uh, OMC uh, ca pretext pentru a frâna um, uh, discuțiile uh, acordului uh, SITA. Apoi, în ce privește accesul la apă, de ani de zile mă ocup de negocierile bilaterale uh, comerciale cu, dintre Canada și alte țări și deseori apare această chestiune a accesului la apă potabilă. Suntem uimiți de cât de multă importanță a căpătat acest aspect. În Canada, apa nu este considerată un bun comercial. Deci noi nu includem apa, resursele de apă în domeniul de acoperire al acordurilor noastre uh, uh comerciale. Noi garantăm accesul tuturor uh, cetățenilor din Canada la apă potabilă și la servicii de canalizare. Drepturile de proprietate intelectuală au fost de asemenea evocate în contextul negocierilor SITA, dar vă rog frumos să înțelegeți că nu pot să intru acum în detaliul negocierilor. Ar fi mai bine să lăsăm pe seama echipelor clarificarea acestor detalii dar poate ar fi mai bine să discutați cu proprii dumneavoastră negociatori. Un asemenea acord, cum spuneam, ne va permite îmbunătățirea relațiilor noastre comerciale, consolidarea lor și o mai bună apărare a drepturilor de proprietate intelectuală. Poziția noastră nu s-a schimbat de-a cursul timpului. Rămâne de văzut ce anume este în vigoare în timpul negocierilor și noi va trebui să fim mulțumiți de orice propunere care va fi făcută, dar oricum aceasta va trebui să țină cont de interesele canadiene. În ce privește produsele farmaceutice și protejarea brevetelor, deocamdată nu pot să vă spun ce se va regăsi în acordul final. Avem probleme cu anumite idei avansate, dar este normal să uh, fie așa, pentru că sunt convins că și partea europeană uh, are dificultăți în a accepta anumite idei avansate de partea canadiană. Drepturile de proprietate intelectuală rămân un element central. Domnule ambasador, spune președintele, trebuie să vă rog să vă încheiați uh, prezentarea. Cum vă spuneam, uh, provinciile sunt uh, adânc implicate în aceste negocieri, iar achizițiile publice sunt un capitol care face parte integrantă din aceste negocieri. Ca în orice, altă, uh, orice alt tip de negociere, vom vedea până la sfârșit ce va rămâne din acest pachet ambițios. Cineva a vorbit despre uh, poziția uh, Parlamentului. Eu uh, m-am mai ocupat de acordul de liber schimb, am fost șef al unei echipe de negociere și știu că relațiile cu uh, Parlamentul sunt uh, importante. Este întotdeauna loc de mai bine menținerea unui dialog uh, regulat și sănătos uh, este uh, um, indispensabilă pentru bună desfășurare a unor asemenea negocieri. Eu cred că am putea să revenim ulterior cu informații precise despre organismele modificate genetic și tot ceea ce ține de această chestiune. Încerc să văd dacă am pierdut ceva din vedere. Nu. Am să închei aici. Oricum, sunt convins că în viitoarele luni voi avea ocazia să colaborez cu dumneavoastră Canada este o eh, o eh, națiune unde eh, ne place să avem personaje favorite și atunci când am spus că veneam la comisia dumneavoastră și că și domnul Peter Stașni urma să fie prezent, mi s-a cerut să cer autografe. Mulțumim, spune președintele, vă, uh, suntem recunoscători pentru faptul că ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Suntem în întârziere uh, pentru începutul reuniunii coordonatorilor, dar încă mai avem și punctul 9 de pe ordinea de zi, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Acest uh, dosar a fost uh, uh afectat Comisiei IMCO în mod greșit, consider eu, pentru că aici este mai degrabă vorba despre comerț Revizuirea ă, regulamentului actual are drept obiectiv mai, o mai bună apărare a drepturilor proprietatea intelectuală în cadrul controlelor vamale. Noi am cerut să se aplice ă, ă, cooperarea consolidată în baza articolului 50 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Întrebarea e, este dacă vom primi acest acord din partea IMCO. Deci dacă până la urmă ni se va a, a, da câștig de cauză, Josefa Andreas este raportarea noastră și îi dau cuvântul în cazul acestui prim schimb de opinii. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo cu... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Uh, cooperarea consolidată e foarte importantă și înainte de a ne da <clears throat> avizul, există două părți. Uh, prima economică și apoi protecția consumatorului. Dar pentru că noi suntem Comisia pentru Comerț Internațional, acest uh, raport interesează întreprinderile multinaționale, dar și MM-urile. Avem acum posibilitatea să protejăm mărcile, să luptăm împotriva contrafacerilor, a pirateriei. Statisticile sunt îngrijorătoare. Există milioane de tone de materie, materiale confiscate provenind din uh, China, Uh, și efectele sunt foarte importante. Mai mult de un miliard de euro în drepturi de proprietate intelectuală reprezintă o cifră uh, importantă și uh, în principal e vorba de anumite tranzacție în care trebuie să protejăm uh, sustenabilitatea, durabilitatea, locurile de muncă în Uniunea Europeană și să garantăm protecția drepturilor consumatorului de asemenea. De aceea aș vrea să revin la articolul 2, alinatul 5, mărfuri contrafăcute, semnele, mărcile, etichetele, adezivii, ar trebui uh, analizați pentru a facilita controlele vamale. Și ar trebui ca uh, cei vinovați să fie aduși în fața justiției. Deocamdată acest lucru nu se întâmplă întotdeauna din cauza costurilor mari ale acestui proces. În ceea ce privește mărțurile în tranzit, există o derogare. Considerăm că uh, ar trebui să reverim, revenim asupra acestei dispoziții dacă dorim ca regulamentul să își păstreze nivelul de coerență. Raportul e unul complex și sper că toți raportorii din umbră și membrii Comisiei noastre parlamentare uh, îl vor uh, citi. E important să protejăm întreprinderile noastre care lucrează în deplină legalitate prin sancționarea și urmărirea celor uh, care uh, practică comerțul pe piața neagră. Aștept deci cu interes contribuțiile colegilor mei din uh, comisie și sper că domnul președinte va reuși să determine clar competențele comisiei noastre. Președintele, mai are cineva ceva de adăugat? Nu, atunci trecem direct la Uh, Comisie, am cerut uh, Direcției Generale Sud să participe la întâlnire. Iată, reprezentanții Comisiei sunt aici și deci aș vrea să se prezinte. Madame Caroline Edeli, doamna Caroline Edeli, este corect? Corect. Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Sunt șef de unitate la DigiTax Sud și mă ocup de controlele vamale, protecția consumatorului și proprietate intelectuală. Deci, suntem nerăbdători să colaborăm cu această comisie parlamentară la propunerea, uh, pe propunerea uh, Comisiei Europene bazată pe legislație uh, deja existentă. Scopul noii propuneri este de a înlocui uh, această veche legislație pentru a răspunde mai bine obiectivelor acquis-ului uh, și anume îmbunătățirea capacității vămilor de a proteja drepturile de proprietate intelectuală la vamă și de a facilita activitatea comercială a agenților economici care lucrează legal. Se extinde astfel uh, sfera de aplicare a regulamentului, astfel încât vămile să poată controla și confisca bunuri atunci când au suspiciuni în legătură cu încălcarea drepturilor de autor. Deci am adăugat încă uh, drepturi, noi drepturi de autor și noi uh, încălcări ale acestora care nu figurau în legislația existentă, în legislația în vigoare. Am inclus de asemenea proceduri uh, specifice pentru distrugerea bunurilor uh, confiscate în cantități mici, așa cum s-a mai spus aici, aceasta este o problemă destul de mare pentru autoritățile vamale care uh, se confruntă cu volume mari de mărfuri confiscate în cantități mici și există mm, de asemenea legat de aceste uh, transporturi preocupări legate de protecția consumatorului. Noi am prevăzut proceduri uh, uh, urgentate pentru distrugerea, distrugerea acestora. De asemenea, în legătură cu acordul uh, cu Brazilia privind medicamentele generice, uh, trebuie să vedem cum să uh, reacționeze vămile atunci când aceste medicamente generice tranzitează Uniunea Europeană, fiind destinate unei țări terțe. Există un acord, de exemplu, cu India, pentru cazul în care astfel de medicamente tranzitează Uniunea Europeană și sunt protejate de un brevet în Uniune, nu este este suficient ca autoritățile vamale să aibă o bănuială că acele mărfuri nu sunt pentru tranzit, ci pentru comercializare în Uniunea Europeană, atunci Uh, pot uh, confisca transporturile uh, respective. Mulțumim Comisiei din partea raportoarei comentarii suplimentare, spune președintele. Nu. În acest caz, spune președintele, Următoarea discuție pe această temă pe 8 decembrie, proiectul de raport va fi discutat atunci și Sper să meargă bine cooperarea cu uh, IMCO. Iată, acesta este finalul uh, întâlnirii publice de astăzi. Uh, toată lumea care nu are dreptul de a participa la reuniunea coordonatorilor trebuie să părăsească sala și vă rog să o faceți pe cât de repede și de silențios posibil. Silențios, repet, spune președintele.